dimineața. Domnule comisar, s-a deschis ședința. Dorăm doar să vă comunic un lucru. Doresc să inform sala că ieri autoritățile din Etiopia au eliberat liderul din opoziție, Enira Gadina, după mai mult de un an în detenție. Doctorul Gadina a fost arestat în noiembrie 2016 la aeroportul din Addis Abeba după, în urma unui zbor din, de la Bruxelles, după ce a luat parte la o întâlnire la Parlamentul European. Acesta din urmă în repetate rezoluția cerută liberarea doctorului Galina. Iată de ce salutăm din inimă această decizie. Parlamentul nostru întotdeauna își va lua un angajament ferm pentru apărarea drepturilor omului. Dragi colegi, putem trece acum la primul punct de pe ordinea de zi, un raport al domnului Danti referitor la implementarea directivei privind calificările profesionale și nevoia reformării serviciilor profesionale. Îl învăț acum pe domnul